So, colleagues, I was told, you know, that I have to be the sacrifice. Bună dimineața tuturor! Eu voi fi cel care va începe votul și vom începe cât mai curând cu putință. Vă rog să introduceți cartelele de vot în console.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 There are three, four colleagues here, you know, who would like to sign colegi încă nu s-au așezat, vă rog însă să vă grăbiți pentru că vă așteptăm cu toții. Please hurry up. You can sign also on the way out. Right, so uh, we have the report on Bosnia and Herzegovina. Mai întâi de toate raportul privind Bosnia și Herzegovina. Vă rog să faceți liniște. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16 acum. Pentru? 16, amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. We'll check that 16 we... Verificăm votul la amendamentul 16. Okay, those who those who would like to indicate how they voted. So I close the vote. Închidem votul, luăm în considerare votul persoanelor a căror consolă nu funcționează. Respins. So it's 18. 18 acum. Cine e pentru?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 Compromisul 2 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Trecem la 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. 19 pentru, 29 împotrivă, re respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bine, haideți să verificăm. 48. Abstimmung este geöffnet. Votul s-a deschis. S-a închis acum. Se adoptă 43 pentru, 10 împotrivă. Cine a zis să verificăm? un minus punct. minuspunct. Un minus pentru tine. Vă îi rog pe colegi să ridice mâinile ca să vedem ce se întâmplă. 50 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm. 55. Wird, wird abgelehnt sein. Die. Ja, wir sind kein Liberaler. Tschüss. Ja. Thank you, Devot. Respins. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 6. Cine-i pentru? împotriva țineri se adoptă. 69 acum, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri respins, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 72 vot pe părți, cine e pentru prima parte, împotriva abțineri respinsă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73, cine pentru, împotriva abțineri respins. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri respins. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul o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 Amendamentul oral 4 pentru. Pentru. Rest, se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Respins. 93 pentru. Vreți să verificăm 92 bine. Again, the Greens. Is closed. Votul s-a închis. 25 pentru, 31 împotriva, respins. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 4, nu, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 98 pentru, împotrivă, spune domnul președinte. Da, l-am votat pe asta. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se adoptă, felicitări. Era amendamentul 100, 101 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine e pentru amendamentul 2? Împotrivă,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 Is four. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Două voturi împotrivă, dar se adoptă. Sunt sigur că Doris îi va găsi pe cei doi care au votat împotriva raportului ei.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 Tocmai de aceea vă rog să fiți uh, tare atenți, să ridicați uh, mâinile pentru a putea astfel evita vot, prea multe voturi electronice. Oricum, votul în clasic este suficient de dificil. Haideți să nu ne mai complicăm. Doamna Omen Reuten, doriți să, să spuneți ceva? Doris, nu mai înțeles niciodată. Sì, sì, Presidente, en, en nombre de nuestro grupo, Domnule președinte, în numele grupului nostru aș dori să vă propun uh, un amendament la amendamentul de compromis 20 ca să includem acolo la început cuvintele în conformitate cu principiile dreptului internațional, în conformitate cu principiile dreptului internațional. Cred că nu o să aibă niciun fel de opoziție față de această sugestie raportoare. Mulțumesc. Ja? Frau Flotre. Frau Flotre? Doamna Flotră. Domnule președinte, vreau să îi propun raportoarei la compromisul 18 că suntem dispuși să votăm în favoarea acestui compromis dacă precizăm că această convenție pentru dreptul mării este, face parte din uh, achiul comunitar, este o parte din achiul comunitar uh, pentru că nu toată convenția face parte din achiul comunitar. Deci să spunem acolo ceva de genul parțial face parte din achiul comunitar. Mulțumesc. Da, Frau I, I refer. Doamna Omen Reuten. Eu uh, mă bazez pe textul Comisiei Europene în raportul meu. Prin urmare, nu pot să accept aceste amendamente orale. Domnule, domnul președinte, vreți să spuneți că poziția Comisiei Europene este o dovadă a calității sau ce? Bine, atunci vom avea un vot controversat. Compromisul 1, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 72 acum, cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Optzeci șapte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89, trei părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adopt, uh, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a treia, pentru, împotrivă, verificăm. person or patient Are you in favor? What, are you, what is your position? In favor. In favor. Okay. Sunteți pentru. Votul s-a închis. Respins partea a treia. 91. Nouăzeci și unu, prima parte pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 3, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 97 pentru, împotrivă, abținerii respinsă, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 caduc, 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm. Thank you. Schluss machen? Schluss. Votul s-a închis. 37 voturi pentru, 28 împotrivă se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 138 atunci. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. Se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, se adoptă. Bine, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 147 pentru. Împotrivă. Cine e pentru 147? Împotrivă. Respins. 148. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. nouă nu. 154, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, nu, și partea a doua e, devine caducă. Ba nu, nu devine. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul nou pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 174. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Cele patru amendamente care sunt dovada faptului că patru oameni pot gândi aceleași lucruri Probabil că <laughs> cu toții au aceiași colaboratori. <laughs> Wer ist für diesen Sammelantrag? Cine e pentru acest amendament la, la vrac? Împotrivă? Abțineri? Deci doar cei care au, au introdus amendamentul, bine. Trecem la 179 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 181 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 186 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 187 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 pentru. 188 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Două sute pentru, împotrivă, abțineri respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri respins. 122 a fost adoptat? Bine, atunci trecem la 203 pentru trei părți. cine prima, pentru prima parte se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și partea a treia, <laughs> cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, nu-i clar. 219 pentru, împotrivă. Liberalii nu votează? Bine, atunci verificăm. Să fie mai simplu pentru domnul Lams Lambsdorff. Votul închis. Respins. Ona 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 225 Prima parte pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. 228 pentru, împotrivă, abțineri respins. 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 233 pentru, împotriva abținerii respins. 234 pentru, împotriva abținerii respins. 235 pentru, împotriva abținerii respins. 238 pentru, împotriva abținerii respins, 240 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 242 pentru, împotriva, respins. Compromisul 14 pentru, abț- împotriva abținerii se adoptă, 247 pentru, împotriva abținerii respins. patru pentru, împotriva abținerii respins. Compromisul 15 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 257, două părți, prima parte pentru, împotrivă, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...258 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 261. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă. Încă o dată. 261. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotriva abținerii, respins. Compromisul 17 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Trecem la 275 pentru, împotrivă, încă o dată. 275 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 277 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. 278 277, la asta vă referiți. Bine, îl verificăm. Da das ist zwei Minuspunkte für die grüne Fraktion. Două puncte scăzute verzilor. Votul s-a închis. Da, rezultatul e strâns. 278 pentru împotrivă se adoptă. De pentru împotrivă Abțineri. Respins. 281 pentru. Împotriva abțineri respins. 282 pentru. Împotriva abțineri respins. 283 pentru. Împotriva abțineri respins. 284 pentru. Împotriva abțineri respins. 285 pentru. Împotriva abțineri, respins. 286 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 287 pentru, împotrivă, se adoptă. Die Abstimmung ist ab, äh, beendet. Votul s-a închis. 33, 36 pentru 22 împotrivă se adoptă. 289 pentru, împotrivă abțineri respins. 290 pentru, împotrivă abțineri respins. 291 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 294 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 295 pentru. Sau trebuie să-l votăm? Spune domnul președinte. Da. 295 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Compromisul 18 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Trecem la 297 pentru, împotriva abținerii respins. 298 pentru, împotriva abținerii. respins. 298 pentru, împotriva L-am votat deja. 299, de fapt. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 303 pentru. Împotrivă. Respins. 304 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 305 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310 pentru, împotriva abținerii respins, 311 pentru, împotriva abținerii respins, 312 pentru, împotriva abținerii respins, 313 pentru, împotrivă, abținerii respins. 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Votăm teza in parallel. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Dar sigur se adoptă. Ori, uh, textul original, aliniatul 23. Votul s-a închis. Votasem greșit. Ba nu, am votat bine până la urmă. Nu, am votat... Am votat greșit, de fapt, spune domnul Broc. Dar asta nu schimbă lucrurile. Deci este respins. Deci am votat greșit, cum spuneam, dar am obținut rezultatul corect oricum. 317. Prima parte. Cine este pentru? împotriva abțineri respinsă. A doua parte, cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 318, cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 319, pentru împotriva abțineri Cred că este aprobat. Votul este închis. 26 pentru, 39 împotrivă, respins. Okay, false. Okay. False. 294 angenommen. 321 dafür. 321. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Ceea ce ne duce la amendamentul 336. Cine este pentru? Așa scrie aici 336. Eh, deci e o problemă cu lista? Bine, votăm 337. Cine este pentru împotriva abține respins? Compromisul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 342 pentru, împotriva, abțineri, respins. 343, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 344, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 345, pentru, împotriva, abțineri, respins. 346 pentru împotrivă abține respins. 347 pentru împotrivă abține respins. 348 pentru împotrivă abține respins. 349 pentru împotrivă abțineri respins. 350 pentru împotrivă abține respins. 351 pentru împotrivă abține respins. 353 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vă rog, PPE-ul, să participați la vot așa cum trebuie. Votul este închis. Amendamentul 355. Votul este închis. 29 pentru 32 împotrivă, respins. Și atunci amendamentul 356 pentru împotriva abține, respins. 359 pentru împotrivă abțineri respins. 363 pentru împotrivă abțineri respins. 363 a fost respins așadar. Foarte clar a fost respins. Dacă insistați putem să împărtășim cele trei puncte în minus. 364, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Treste și patru. vreți să verificăm? Bine. Schließen. Votul este închis. 18 pentru 49 împotrivă. Respins. 365 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 366 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 367 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 371 pentru, împotrivă, verificăm. Votul este închis. Respins. Deci am votat 371. Acum, 372 pentru împotriva abțineri, respins. 373 pentru împotriva abțineri, respins. 374 pentru împotriva abțineri, respins. 375 pentru, împotrivă, abține, respins. 376. 376 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 378 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 379 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 380 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 381 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Este 98. 398. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 399 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 24. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Amendamentul 409. Cine este pentru, împotriva abțineri, Nu cred că vreți să-i faceți asta domnului Casalidis. E respins. Și atunci Angela 411 pentru împotriva abțineri se aprobă. 413 pentru împotrivă abțineri respins. 414-415 uh, pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri respins. 2 pentru împotriva abțineri respins. 3 pentru împotriva abțineri aprobat. 4 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abține respins. 6 pentru, împotrivă, abține respins. 7 pentru, împotrivă, abține respins. 8 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentele 9 și 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Nouăsprezece pentru, împotrivă. 19 pentru, împotrivă, abține respins. 20 pentru, împotrivă, abține respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 25, cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 24 pentru, împotrivă, abținere respins. 25 pentru, împotrivă, abținere respins. 26 pentru, împotrivă, abținere respins. 27 pentru, împotrivă, abținere respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 30 pentru, nu. 30 caduc. 31 pentru, împotrivă, abțineri respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 35 pentru, împotrivă, abține, respins. 36 pentru, împotrivă, abține, respins. 37 pentru, împotrivă, abține, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43, spune domnul. Nu, 44, acum spune domnul președinte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat 46 pentru, împotriva abțineri respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar, haideți să verificăm. 47 verificăm. Cine este... Nu, haideți să verificăm. Numai, haideți să verificăm. Votul este închis. Aproape închis. Acum e închis. și se respinge. 49. Pardon, 48. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Da, Ria. Nu se întâmplă foarte des să pierzi, dar se mai întâmplă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54. 54, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul este caduc, deci acum ajungem la 61, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Respins. 63. Cu o mică schimbare. Cine este pentru? Amendamentul 63. Pentru împotrivă, abține, respins. 64. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 66. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 67. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum votăm electronic moțiunea de rezoluție astfel amendată. Votul este închis. Raportul uh, a fost adoptat 54 de voturi uh, pentru, 4 împotriva. mai slăbuți cu două voturi decât la Doris Stack, uh, raportorul. Vreau să mulțumesc nu doar uh, raportorul de ci și colaboratorilor lor, Ihun Jan Velen, Luca Di Prezo. A fost uh, foarte dură această negociere, a durat mult, dar avem un rezultat foarte bun. Mulțumesc foarte mult! Hmm? Sir Robert. Atkins. Sir Robert Atkins. Domnule președinte, o pro- problemă de procedură. Care este statutul unui amendament care este propus de către ministrul de externe al Ciprului, care nu mai este membru al Parlamentului? A fost un amendament onorific, spune domnul Elmar Brock.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 Trecem la vot. Amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se aprobă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Vă rog să faceți liniște în spate, acolo unde sunt locurile mai ieftine. Compromisul 1. Cine este pentru împotrivă abțineri aprobat. Compromisul 2. Cine este pentru împotrivă abțineri se aprobă. 94. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 96. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97. Prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 98 cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Doar doi oameni de la PPE votează, nu cred că asta face o majoritate. 99 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 100. Vot pe părți. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă? abține, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru, împotriva, abține, se respinge. 101, cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. 102, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 102 nu a fost aprobat? Haideți să verificăm. Mehr da wird das auch nichts. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. 16 pentru, 28 împotrivă, respins. Ce facem acum? Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 107 pentru împotrivă respins. 108 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. 109 cine este pentru Socialiștii ridică mâna prea târziu. 109. Cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 110 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 112 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul oral 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 114. Cine este pentru? 115. Mă cine este pentru? Compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Acum ajung la DV12. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Compromisul 5 pentru împotrivă, abțineri. PPU nu s-a implicat, așa că este aprobat. Nu, nu, eu am votat, să știți. Doar domnul Pöttering a votat. Singurul din PP care a votat este Pöttering, deci are un punct în plus. 119. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. DV10, acum, două părți, cine este în favoarea primei părți, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 123. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă. 124. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă. 125. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se aprobă. 129. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 130. Cine este pentru? Nu? A fost respinsă acum pentru că liberalii au votat împotriva. 130. Cine pentru? împotriva, abțineri, se aprobă. 131. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se aprobă. 100... 130 a fost adoptat, atunci 132 caduc. DV11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 133, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 134, cine este pentru, Domnule Poselt, vă rog să, vă rog să nu mai distrageți pe domnul Poselt de la datoriile sale. Pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 135, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 136, cine este pentru, împotrivă, Osta 136. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Bernd. Bernd, te rog să te oprești. Deci, 136. Doamna Brandner. Mulțumesc. Aș vrea să prezint aici un amendament oral ca să schimbăm de la 3 luni la 6 luni. șapte. Deci cu 6 luni în loc de 3 luni. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral 6, cine este pentru, împotrivă, respins. DV3, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu e complet clar, haideți să verificăm. Nu a fost clar, pentru mine cel puțin. DV6, DV3, mă scuzați. Votul este închis. 14 pentru, 30 împotrivă, respins. 37, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, DV2. Cine este pentru? Împotriva abține se aprobă. 40 pentru, împotrivă, abține se aprobă. Amendamentul oral 8. Cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 41 pentru, împotrivă, abține, respins. 43 pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 44. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul 8. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 55. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 56. Cine este pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Amendamentul oral 9. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, am spus. Cine împotrivă, se aprobă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. Amendamentul oral 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV9, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. DV6 pentru, împotriva abțineri, se aprobă. DV7 pentru, împotriva abțineri, se respinge. DV8 pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Compromisul 10, cine este pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Verificăm cum ați votat. Compromisul 10. Votul este închis. Treisprezece pentru 17 împotrivă se aprobă. 62. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 64. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 69. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70. Cine este pentru, împotrivă, respins. DV5, cine este pentru, împotrivă, abține se aprobă. 76, cine pentru, împotrivă, abține se aprobă. 77, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotriva, abținere, aprobat. 82, cine este pentru, împotrivă. 82 încoată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 2 și 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se aprobă. 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri respins. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se aprobă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se aprobă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se respinge. 12. Cine este pentru? Verificăm. Verificăm 11. Bine, verificăm 11. Cred că este aprobat. Văd că socialiștii i-am uh, evaluat greșit. Nu i-am evaluat cum ar fi trebuit. E povestea vieții mele că nu evaluez, e subevaluez pe socialiști. Se aprobă. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 14 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. DV1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 18 pentru, împotriva, abțineri se aprobă. 19 pentru, împotriva. Votăm în bloc amendamentele Nenski? Nu? Bine, 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. A, deci vreți de acum să votăm de la 20 la 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Am reușit, excepțional. 23. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobat. 25 pentru, împotriva abțineri se aprobă 26 pentru, împotriva abțineri se aprobă 27 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Se aprobă, mă scuzați, aveți, aveți dreptate. Am, confu- am fost confuzat de atâția oameni de la PPE care au votat în același timp și 29 pentru, împotriva abțineri, se aprobă. Votăm uh, vot final, vot electronic, votăm uh, capodopera în întregime. Cum eficient. Scheiße. Können Nu le valim.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

Meine Damen und Herren, dear friends, ich habe... Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare de a-l saluta pe domnul uh, Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții, care astăzi va discuta cu noi pe tema finanțării acțiunii externe a Uniunii Europene așteptăm, de altfel, în momentul de față, discuții cu Consiliul cu privire la instrumentele financiare. Prin urmare, întâlnirea de astăzi este deosebit de importantă. Avem uh, posibilitatea astfel de a avea o atitudine mai practică pe viitor și de a continua activitățile încununate de succes din trecut. Mă bucur foarte mult să l-am alături de mine pe domnul Hoyer, care de două ori a avut două mandate de ministru de externe a, a Germaniei. Prin urmare, are o experiență politică, o experiență politică care este deosebit de utilă. Știm prea bine că există o serie de dezechilibre, atât în zona euro cât și în întreaga Uniune Euro- Europeană, care trebuie să fie eliminate și tocmai de aceea este foarte interesant să aflăm cam cum anume instrumentele financiare ar putea sprijini activitatea BEI și a altor organisme active în domeniu. Asta pentru a obține rezultate mai bune, pentru a elimina duplicările. Prin urmare, domnule președinte, vă dau cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte prietenoase. Am făcut uh, multe în ultimele decenii împreună pentru a pune pe picioare acest model european. Domnul președinte, noi am fost uh, amândoi negociatori pentru tratatul de la Lisabona, eu în numele Parlamentului European și domnul Hoyer Uh, negocia în numele Germaniei. Deci, iată, experiența noastră comună. Domnul Hoyer, este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou în fața Parlamentului European după 25 de ani, să discut cu uh, foști colegi și noi colegi și să prezint activitățile noi instituții sau instituției de care sunt eu responsabil. Dar voi trece la engleză acum. Yes. Sunt câțiva ani de când președintele BEI a avut posibilitatea să vorbească aici și mulțumesc uh, președintelui, domnul Elmar Brock, pentru că mi-a oferit ocazia să fiu astăzi aici cu dumneavoastră, împreună cu doamna Thompson Button, care se află la stânga mea și care este directorul general pentru activitățile noastre de împrumut în afara Uniunii Europene. Și cum dumneavoastră veți da formă noului mandat pentru împrumutări externe al BEI pentru 2014-2020, este bine să avem posibilitatea să răspundem la întrebările specifice pe care ar putea să le aveți. Împreună cu statele membre, dumneavoastră veți hotărâ unde și în ce măsură BEI va susține politicile externe ale Uniunii Europene în următorii câțiva ani. Politici externe care mulți se tem că vor cădea pradă crizei financiare și economice și faptului că Uniunea Europeană se concentrează asupra sa. Dar este un moment crucial pentru Europa și nu e momentul să-și neglijeze angajamentele. Trăim într-un mediu unde centrele de putere influențează vechiul și noul, iar vechile modele geopolitice nu se mai aplică. Da, zona euro este cea mai mare economie din lume, este cel mai mare exportator și importator, dar rolul de lider va intra în declin mai ales datorită creșterii țărilor eh, din Asia. Care este întrebarea cheie? Dacă suntem pregătiți pentru globalizare, Europa poate să rămână un continent atractiv, un loc competitiv eh, în care sunt tehnologii avansate, provocările sunt de natură economică, dar consecințele sunt de asemenea politice, legate de securitate și sunt și culturale. Criza financiară și economică de pe cele două maluri ale Atlanticului a scuțit concurența internațională. Piețele eh, emergente și-au extins influența la nivelul lumii, iar această tendință a unei lumi multipolare s-a accelerat creșterea rapidă, ritmul rapid de creștere economică în țările emergente, mai ales în China, India și Brazilia, a sporit rolul lor semnificativ în politica internațională. Astăzi G20 este mai important decât G8. Pentru prima dată PIB-ul China a trecut de 8 trilioane de dolari, este cu 55 mai mari, reprezintă 55% din PIB-ul Statelor Unite. Și previziunea pentru anul următor este 8% pentru anul viitor în ce privește China. Deci realitatea geopolitică a lumii este cea care este, iar Europa nu-și permite să fie pe locul doi. Din contră avansul tehnologic, potențialul de inovație, tradiția democratică și respectul pentru statul de drept au fost forțele motrice ale succesului Europei în competiția globală și sperăm că acest lucru va rămâne în continuare la fel. Totuși există două condiții eh, preliminare numai o Uniune Europeană puternică la nivel intern poate să conducă la nivel global și numai o Uniune Europeană care este dotată financiar poate să-și mențină influența. Am explicat de mai multe ori aici care este contribuția BEI la eforturile anticriză ale Uniunii Europene și ce rol va juca în uh, trimiterea Uniunii pe o cale de creștere durabilă, decât să acționeze ciclic și să reducă volumul de afaceri după câțiva ani de eforturi de împrumut foarte mari, banca este acum gata pentru încă o fază de trei ani pentru operațiuni de finanțare și de împrumut sporite, datorită faptului că um, acționarii au sporit capitalul la 10 milioane de euro. Lucru pentru care sunt foarte mulțumit. Mai mult uh, decât atât, dorim să împrumutăm 60 de milioane de euro mai mult decât țintele propuse. Asta înseamnă că pentru 2013-2015 împrumuturile noastre anuale vor se vor ridica la 65-70% miliarde de euro pentru IMM-uri, acțiuni de climă, proiecte de infrastructură și economia bazată pe cunoaștere. Fondurile suplimentare vor fi folosite numai în cele 27 și în curând 28 de state membre pentru a crea locuri de muncă. Dar asta nu înseamnă că este tot, că ne vom retrage din restul lumii. Din contră, eu voi, sunt împotriva acestei atitudini și sper că Parlamentul va fi aliatul nostru din acest punct de vedere iar această comisie mai mult decât oricare alta. De 50 de ani, bugetul Uniunii Europene pentru politica externă a fost uh, suplimentat de investiții pe termen lung de la BEI, atât în sectorul privat cât și în cel al infrastructurii, iar acum în acțiunile de climă. În 2012, uh, în sfera de acțiune a BEI uh, s-au făcut împrumuturi de 52 de, miliard, 52 de miliarde de euro în uh, vecinătatea imediată, în Asia, America Latină și țările ACP, ceea ce înseamnă foarte mult pentru susținerea politicii externe a Uniunii. Și dacă dumneavoastră aprobați acest mandat de împrumut extern, prezența noastră externă nu se va diminua în anii care vin, din contră, ne vom extinde și vom uh, acorda cam 10% din împrumuturile totale țărilor nemembre ale Uniunii Europene. Și asta va aduce multe beneficii Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, când vorbesc de 10% din volumul de împrumuturi, vi se pare că e o cifră mică. Dar dacă vă gândiți la ce se întâmplă în afara Uniunii Europene și cu alte instituții financiare internaționale, trebuie să vă dați seama că această bancă este cam de trei ori cât Banca Mondială. Puțină lume știe lucrul acesta. Și dacă ne gândim la cifrele noastre pentru împrumuturi externe și le comparăm cu alte bănci de dezvoltare multilaterale, atunci deși noi suntem considerați o bancă de investiții, am fi cea mai mare dintre aceste bănci. Deci 10% poate să însemne foarte mult dacă baza este foarte mare, iar noi pornim de la o bază foarte mare. Deci să nu fiți păcăliți de această cifră, 10. Sporind și impulsionând dezvoltarea economică, lume BEI contribuie la comerțul global susținând investițiile străine directe, împrumutând foarte multor clienți europeni, vom spori competitivitatea Europei și în același timp um, interesul economic al țărilor partenere. Finanțând interconexiunile de transport și energetic cu țările vecine, vom asigura uh, alimentarea Uniunii Europene. Investând în infrastructură, țările se vor putea apropia de standardele Uniunii Europene și, de asemenea, investind în sursele regenerabile de energie, vom lupta împotriva schimbărilor de climă. Doamnelor și domnilor, într-o lume interconectată și interdependentă, pacea și prosperitatea în vecinătatea imediată a Uniunii Europene este foarte importantă. De aceea BEI acordă foarte multă atenție integrării economice uh, pentru preaderare și în vecinătatea mai largă. Este mandatul nostru primar și sunt investițiile care contează cel mai mult. BEI a susținut lărgirea Uniunii Europene pentru a reduce aceste disparități regionale. Am jucat un rol foarte important în aderarea unor state cum ar fi Spania și Portugalia. Fondurile noastre au avut un mare impact pentru pregătirea celor 12 membri care au aderat în 2004 și 2007, iar acum este și în sprijinul Croației și altor țări candidate sau potențial candidate. Avem două tipuri de vecinătăți, de est și uh, de sud. Evenimentele istorice din 2011 au introdus într-o nouă perioadă vecinătatea de sud și fără îndoială acolo trebuie să fie încurajați și să avem multă deschidere față de ei. În același timp, Situația dificilă din Egipt și situația tragică din Siria ne reamintesc că regiunea este foarte volatilă, dar esența este următoarea. Investițiile sunt necesare în zonă și necesarul de investiții este foarte mare. E nevoie de eforturi de reconstrucție pentru a ridica din nou aceste țări și pentru a câștiga încrederea persoanelor care au ieșit în starea popoarelor care au ieșit în stradă, este nevoie să existe și o perspectivă economică. BEI poate să răspundă la noile realități sociale, politică și economice de când cu primăvara arabă, noi am arătat că suntem legați de Mediterana de Sus, nu de puține ori. Și unii dintre noastre au participat la reuniunea Task Force-ului Uniunea Europeană-Egipt. Noi uh, suntem cei care punem la punct, care furnizăm cam jumătate din contribuția financiară a Uniunii Europene uh, și uh, participăm la diverse investiții. E vorba de peste 13 miliarde de euro din 2002, 1,7 miliarde anul trecut, plus 100 de milioane de uh, euro de asistență tehnică. Deci este din ce în ce mai important, pentru că în foarte multe locuri nu e vorba numai de lipsă de fonduri, ci este lipsa de expertiză tehnică. Și mă bucur că eu sunt la conducerea unei bănci care nu se nu se referă numai la bancheri, ci uh, de asemenea furnizează fonduri pentru o serie de alte specialități. Considerăm că este esențial că această regiune foarte importantă din punct de vedere strategic, Mediterana de Sud, să beneficieze de atenția noastră, deși pentru foarte mulți uh, ei sunt toți incluși în ideea de țări ale primăverii arabe și uh, ne ținem promisiunile și pe frontul de est. Este vorba de 900 de milioane de euro pentru partenerii din Est din 2011 și 1,1 miliarde pentru anul acesta, împreună cu asistența tehnică și am dorit să menținem acest ritm. Așa încât sperăm că următorul mandat de împrumut extern nu ne va limita pentru a ne putea atinge scopurile comune și sunt sigur că Parlamentul și Comisia dumneavoastră vor uh, căuta să găsească un echilibru uh, pentru politica de vecinătate. Baza acestui efort este mandatul despre care vorbeam, care stabilește direcția și volumele investițiilor noastre. Comisia Europeană își va face propunere pentru 2014-2020, iar procedura legislativă trebuie să se desfășoare foarte repede pentru că perioada de timp este foarte scurtă. Avem nevoie ca mandatul acesta să intre în vigoare până în iunie 2014 pentru a nu evita întreruperile în uh, operațiunile noastre externe, cel puțin uh, în următoarele angajamente. Știm că în cadrul următorului uh, acord cadru financiar multianual, bugetul, resursele vor fi foarte strânse, așa încât noi trebuie să ne gândim la efectul de multiplicare pe care îl au împrumuturile noastre. Mecanismele Uniunii Europene care combină resursele de granturi și cu alte împrumuturi au un rol foarte important. Rolul BEI va spori și va spori și influența politică a Uniunii Europene ca și vizibilitatea asistenței externe. Uniunea Europeană este cel mai mare donator la nivelul lumii, dar lucrul acesta adesea nu este vizibil pentru că există foarte multă fragmentare și, divers, și lipsă de consecvență. Scopul nostru comun trebuie să fie să sporim eficiența finanțării Uniunii Europene garanția care uh, se referă la riscul suveran și politic al operațiunilor BEI este foarte important și nu a impus niciun fel de cost direct asupra bugetului Uniunii Europene. Banca de foarte multe ori și-a folosit acest lucru și de fiecare dată uh, suma a fost uh, recuperată în total. Odată în Iugoslavia, uh, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 și suma a fost recuperată uh, și în Argentina o sumă de 9,3 milioane de euro care a fost recuperată ceva mai târziu. Și acum avem un caz interesant, este vorba de Siria, unde avem o incapacitate de plată cam de vreo 60 de milioane de euro. Bei a trecut printr-o transformare impresionantă în ultimii 10 ani. Rolul ei de finanțare a politicilor importante ale Uniunii Europene de la acțiunile de climă, energie, transport până la susținerea IMM-ului a crescut foarte mult. La început era un fel de instituție de nișă și acum a devenit un finanțist foarte important, aliniat la celelalte instituții europene. Astăzi noi suntem răspundem în fața Curții de Conturi, în fața OLAF, a Ombudsmanului European și a statelor membre și în dialogul cu dumneavoastră reprezentanții aleși ai Europei, avem un dialog din ce în ce mai întărit. Punem foarte mult preț pe cooperarea cu Serviciul European de Acțiune Externă, pentru și pe agențiile din statele membre, pe comisia, colaborarea cu Comisia Europeană și alte instituții financiare și sperăm ca Parlamentul să fie aliatul nostru. Mandatul nostru ne cere coerență iar pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual sunt finalizate și am dori ca cerințele pentru BEI și pentru Comisie să asigure o abordare comună care să apară și în regulamentul de punere în aplicare care guvernează uh, cheltuielile Uniunii Europene în afara Uniunii Europene și sperăm să ne bucurăm de susținerea dumneavoastră. Să nu uităm că BEI este o bancă a Uniunii Europene care a fost înființată de tratatul de la Roma, nu de tratatul de la Lisabona, o bancă care are expertiza unică, este singura instituție financiară care care prin tratat este obligată să susțină politicile Uniunii Europene, pentru că este această prevedere există în tratat sau... Uh, deci trebuie să folosim acest potențial pe deplin. Noi suntem obligați, suntem ținuți obligați de deciziile dumneavoastră, de, de deciziile altor instituții europene și instituțiile europene pot să hotărască exclusiv și autonom apropo de cea mai bună folosire a fondurilor Uniunii Europene pentru care dumneavoastră aveți răspunderea. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank! Vă mulțumim mult! Domnul Sala Franca este primul care deschide lista întrebărilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Albei, bun venit la AFET în Parlamentul European, aș dori să vă spun că anterior, când eram vicepreședinte al grupului PPE european, în timpul mandatului colegului meu Petering, am încercat întotdeauna ca investițiile BEI să facă subiectul unui raport anual prin care banca să apară în, în fața Parlamentului și să ne spună ce a făcut cu banii. Cred că e bine într-o situație de control democratic. Iată de ce, domnule președinte, vă mulțumesc pentru analiza și viziunea pe care ne-ați prezentat-o referitor la activitățile băncii. Este o analiză care nu se referă numai la statutul dumneavoastră de instrument de dezvoltare regională, ci și la rolul fundamental din criză. Nu e vorba numai de o funcție internă, ci și, foarte important, este o funcție externă care proiectează imaginea Uniunii Europene. Iată de ce, domnule președinte, cred că cele trei elemente și importanța sumelor pe care banca le proiectează le, pentru activitățile interne scoate în evidență acțiunea băncii. Banca uh, are un rating 3 de A și care trebuie să fie într-o acțiune sinergetică împreună cu uh, activitățile pe care le desfășoară Uniunea Europeană în ceea ce privește bugetul pentru activitățile externe. Este foarte adevărat că Bugetul a scăzut, dar este foarte de adevărat, domnule președinte Albei, că în conformitate cu acordul politic adoptat la Consiliul European, există o creștere de 3,3% la capitolul 4 al bugetului nostru. Sigur că față de celelalte capitole ale bugetului Unii Europene, aici este o creștere bună, aș zice eu. Mă interesează să știu cum se folosesc uh, resursele băncii pentru finanțarea proiectelor în afara Uniunii Europene mm, cu referire la cele trei capitole fundamentale pe care le-ați prezentat, adică instrument de preaderare pentru statele candidate, în conformitate cu mandatul actual 2013-2015, apoi fondurile destinate politicii de vecinătate cu cele două uh, componente, adică componenta de est și componenta de sud. Am avut posibilitatea împreună cu alți colegi din comisie să fim împreună cu doamna Ashton la lansarea task force-ului în Egipt, Iordania și Tunisia și acolo am sărbătorit succesul prezențe, prezenței băncii la semnarea acestui acord. Aș dori de asemenea să știu ce, cum prevedeți dumneavoastră că va continua actualul mandat 2013-2015, uh, dar ce se va întâmpla în noul mandat, în nou cadru financiar multianual? Cum vă veți baza Uh, pe modul în care sunt uh, cheltuiți bani acum două treimi pentru Sud și o treime pentru Est în politica de vecinătate. Credeți că se vor face modificări, mai ales că vorbeați de un echilibru în intervenția dumneavoastră? Uh, și nu în ultimul rând, domnule președinte, eu sunt președintele adunării parlamentare UE America Latină și am participat la summitul de la Santiago de Chile și știu că, așa cum spunea și dumneavoastră, dincolo de politica de vecinătate și de politica de aderare, banca finanțează proiecte din Asia și din America Latină și aș dori să știu uh, care sunt previ, previziunile dumneavoastră privind resursele destinate acestor două zone am auzit unele informații care ne îngrijorează și anume că dumneavoastră intenționați să reduceți sumele pentru America Latină. În orice caz vreau să vă mulțumesc foarte mult. Sper că va fi o prezență continuă la uh, comisia noastră și îmi face foarte multă plăcere viziunea pe care ne-ați prezentat-o și necesitatea de a completa uh, fondurile uh, din rubrica de activități exterioare a Comisiei Europene cu cele ale băncii pentru ca politica externă să fie mai coerentă, mai vizibilă și mai eficientă. Și cred că BEI va contribui la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Gomes? Doamna Gomes. Mulțumesc, domnule Hoyer. Vă mulțumesc foarte mult pentru rolul Uh, pe care îl are banca, pe care și l-a atribuit și pe care îl desfășoară și în țara mea, s-a văzut foarte mult. Din, uh, din, nu vreau să spun că e vina băncii, că nimeni nu recunoaște rolul băncii în prioritatea pe care dumneavoastră ați scos-o în evidență, anume crearea de locuri de muncă și uh, impulsionarea creșterii nu este numai responsabilitatea băncii, este ține de toată concepția sau de concepția care stă la baza Uniunii Europene și care stă la baza acestei politici de austerizare. Nimeni, nici banca, nici o instituție din Uniunea Europeană nu face altceva decât ce s-a spus. Aș dori să vă pun o întrebare. Ținând cont de mandatul dumneavoastră și de reînnoirea mandatului pentru politica externă, cum și spunea și dumneavoastră că această politică este afectată de criza economică și vedem că nu e vorba numai de eficiența politicii noastre, ci și de credibilitatea noastră. Deci, banca și rolul băncii este realmente crucial. Aș vrea să vă întreb cum va lua banca deciziile pentru a identifica proiectele pe care le va finanța, ținând cont, de exemplu, de criterii care au fost deja stabilite pentru politicile noastre de vecinătate, principiul mai mult pentru mai mult. Cum sunt evaluate aceste proiecte ca să se să intre în sub um, umbrela principiului mai mult uh, pentru mai mult? Sau cum vă coordonați cu un altul reprezentant, cu Lady Catherine Ashton? pentru că spuneați și dumneavoastră că trebuie să facem mai mult pentru a duce la această coordonare. Și când mă refer la principiul mai mult pentru mai mult, trebuie să înțelegem că dacă vrem să sporească democrația în vecinătatea noastră, trebuie să aibă și succes economic. Și propria noastră istorie arată acest lucru, deci trebuie să uh, găsim un echilibru între ceea ce vrem să realizăm, respectul drepturilor omului, uh, statul de drept, guvernanța, guvernanța corporatistă, lupta împotriva corupției. Spuneați că asistența tehnică este foarte importantă și nu e vorba numai de finanțare, deci este vorba și de asistență tehnică, care poate fi foarte importantă. Dar întrebarea mea este cum balansați, cum ponderați acest lucru când încercați să finanțați un proiect în vecinătate, dar nu numai în vecinătatea europeană. Aveți, deci, înțeleg eu, niște criterii generale, cum ar fi acțiunile împotriva schimbării de climă sau siguranța energetică sau infrastructura de bază. Cum sunt luate în, uh, în calcul celelalte criterii care țin de guvernanță sau de sporirea capacității partenerilor noștri din aceste țări ca să joace rolul, adică să monitorizeze, să analizeze punerea în aplicare a proiectelor și mă refer aici și la răspunderea contabilă față de aplicarea acestor proiecte. Deci banca uh, îndreptățește, abilitează parteneri din aceste țări ca ei să se asigure că proiectele uh, sunt uh, și banii sunt folosiți pentru ce trebuie ei să fie folosiți și ce rol joacă educația în prioritățile dumneavoastră. Și acum marea problema finanțării din lume este China. Dar dincolo de lipsa de criterii, cel puțin lipsa de criterii lipsa criteriilor noastre pe care China ne le aplică. China are propriile criterii. Adică nevoile lor energetice și nevoile lor de materii prime. Dar chinezii au un lucru și toată lumea a spus, a recunoscut acest lucru, este re- rapiditatea de luare a deciziilor în ce privește finanțare. Pe câtă vreme Europa e lentă, birocratică, cum se întâmplă acest lucru în ce privește activitățile băncii? Vă mulțumesc foarte mult! Frau Brandner, lass es doch einfach mal hier liegen. Doamna Brandner. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Hoyer, pentru prezența dumneavoastră. Vreau doar să mă refer la un singur subiect. Spreading into areas which are less peaceful. Vă extindeți în zone mai puțin pașnice decât uh, Uniunea Europeană. Spre exemplu, dacă vă veți extinde activitățile și în Libia, în ce măsură proiectele dumneavoastră se bazează într-adevăr pe analize clare ale temelor sensibile din, uh, din Libia sau din alte state uh, uh, marcate de război. Uh, Proiectele dumneavoastră, de asemenea, sunt urmate de o, de o evaluare. Cine anume face această evaluare? În ce măsură puteți stabili dacă proiectele dumneavoastră nu generează la rândul lor tensiune? Puteți da de asemenea exemple de proiecte modificate ca urmare a unor analize uh, asupra temelor sensibile desfășurate la fața locului? Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hoyer, ați uh, prezentat o imagine tare roză a activităților BEI. Pentru asta sunteți plătiți, nu-i așa? Dar dați-mi voie să vă cer mai multe detalii. Dumneavoastră sprijiniți, uh, îi sprijiniți pe câștigători sau îi uh, sprijiniți mai degrabă pe perdanți sau sprijiniți ambele categorii? De asemenea, care este randamentul la care vă așteptați în urma investițiilor făcute? În al treilea rând, cine anume vă oferă sfaturi? Aveți o echipă a dumneavoastră la BEI sau cereți sfaturi din întreaga lume, de la experții din întreaga lume, uh, privind proiectele pe care le finanțați? Noastră spuneați că Depindeți de o mulțime de instituții ale Uniunii Europene, dar vreau să vă întreb cine anume trage o linie și face un bilanț cu privire la activitățile BEI, BEI sau uh, s-ar putea să pierdem mai degrabă o grămadă de bani uh, europeni pentru niște proiecte finanțate de BEI, proiecte care n-au absolut niciun fel de plus valoare. Domnul Lisek. Vă mulțumesc. Am și eu o întrebare similară cu cea adresată de doamna Gomez, de fapt, dar și de alți colegi. Domnule președinte, vă dați seama că noi, în calitate de Parlament European, avem, la fel ca și alte instituții, rezerve vis-a-vis -vis de anumite state, de regimurile uh, de acolo, de, din aceste state, de încălcări ale drepturilor, om, drepturilor omului, etc., etc. Vreau să vă întreb care sunt uh, celelalte caracteristici care vă influențează în deciziile de acordare sau nu a împrumuturilor. Pe dumneavoastră, Banca Europeană de Investiții, știm că există caracteristici mai importante dar și caracteristici mai puțin importante, însă, iată, avem instrumente financiare puse la dispoziția multor lideri din întreaga lume. Aceste instrumente reprezintă un, instrument, reprezintă un, uh, un punct foarte, foarte important. Un, un, instrumentele financiare ar putea deveni un factor de presiune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, reprezint uh, Londra și la Londra se discută despre bonusuri, bonusurile bancherilor. Și bancherii din Londra spun că vor părăsi City-ul londonez în cazul în care nu își vor primi banii. Deci, iată situația cu care ne confruntăm noi acolo. Care este politica dumneavoastră privind bonusurile? Dumneavoastră acolo în Consiliul de Administrație vă acordați uh, bonuri uh, generoase conform sau la fel ca și băncile anglosaxone sau din potriva aveți o, un salariu de bază care vă este vărsat, la fel ca oricărui alt funcționar european? Și încă o întrebare. Noi, bineînțeles, suntem de, da, de acord cu oferirea de fonduri uh, unui stat precum Egiptul. De asemenea, apreciem uh, a, eforturile noastre făcute în statele din Est, din parteneriatul estic. Vreau însă să vă întreb în ce măsură vă coordonați activitățile cu BERD, în ce măsură încercați să eliminați duplicările. Aveți o politică coerentă și, uh, și de asemenea uh, concertată cu BERD sau apar tensiuni între activitățile celor două bănci? Domnul Hoyer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să, să răspund la toate întrebările. Poate că nu voi uh, reuși să vă ofer întru totul întrebări, răspunsuri satisfăcătoare. Colega mea mă va ajuta. Iar dacă nici așa nu vom reuși să vă satisfacem așteptările, atunci cu siguranță vă vom transmite un răspuns în scris mi-ați pus suficiente întrebări pentru următoarele 90 de minute. Domnule Salafranca, dumneavoastră puneți o întrebare legată de importanța mandatului extern. Este o întrebare de bază. În momentul în care reprezint banca la Ecofin, o dată pe lună, Există colegi care exprimă priorități diferite. Acești colegi își doresc ca economia europeană să fie relansată, își doresc să ajute state care se confruntă cu presiuni exacerbate și de obicei, acțiunile externe nu sunt neapărat uh, pe lista priorităților uh, miniștrilor de, de finanțe. Nu vreau să-i, nu vreau să-i critic, însă, iată, în momentul de față, ministrii de finanțe se concentrează mai degrabă pe problemele de acasă. Și tocmai în acest context, gândiți-vă ce hotărâre istorică au luat în momentul în care au decis uh, sporirea capitalului uh, uh, băncii europene de investiții. Deci vă dați seama, capitalul uh, băncii noastre a fost dublat la de, cu, cu hotărârea uh, miniștrilor de finanțe. Și acești miniștri de finanțe au fost obligați să își supună decizia atenției parlamentelor naționale și asta într-o manier, într-un moment de criză. Uh, Vă dați seama, de asta vorbesc despre o decizie istorică. Într-adevăr, problemele de acasă sunt foarte importante, dar în același timp trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană are o serie de responsabilități vis-a-vis -vis de statele care doresc să adere la Uniunea Europeană, dar și vis-a-vis -vis de statele din întreaga lume. Și avem și o serie de acorduri internaționale semnate care ne obligă, mă gândesc la acordul de la Cotonou și o serie de reprezentanți ai, Parlament, ai Comisiei Europene și uh, în altul reprezentat, reprezentant de, a, de asemenea călătoresc în întreaga lume și fac o serie de de, fac o serie de promisiuni pe care cineva trebuie să le achite și tocmai de aceea avem nevoie de acest mandat extern. Uh, acest raport, 90 din afara Uniunii Europene și 10 din interiorul Uniunii Europene, bani uh, acordați uh, atât uh, statelor de aiurea cât și statelor din imediata vecinătate, este o decizie bună, o decizie luată de către ministrii de finanțe. Poate că decizia ar fi putut fi mult mai generoasă, dar mai mult de atât nu s-a putut. În ceea ce privește situația din America Latină, da, sunt conștient de faptul că această situație este dificilă, însă eu sunt foarte optimist. De ce? Pentru că putem fi activi în domenii precum energiile regenerabile, eficiența energetică, etc., Uh, iar aceste domenii pot face obiectul unei cooperări cu America Latină și, prin urmare, vom continua să facem în aceste domenii investiții. Situația uh, în uh, ceea ce privește politica Uniunii Europene vis-a-vis de nordul Mediteranei, uh, respectiv politica Uniunii Europene vis-a-vis de, vestul, de estul Europei, face obiectul unei decizii luate de înalții decidenți politici. O decizie la care noi trebuie să, pe care noi trebuie să o acceptăm. Am fost surprins și plăcut surprins de faptul că odată ce am recunoscut, ne-am re- recunoscut greșelile săvârșite vis-a-vis -vis de sudul Mediteranei, am decis să sporim fondurile acordate acestei regiuni ale lumii e un lucru bun, dar asta nu trebuie să deturneze întreaga atenție a Europei asupra acestei uh, părți a lumii uh, în defavoarea estului Europei, pentru că și în estul Europei trebuie să ne continuăm eforturile, eforturi susținute până mai de până în urmă cu câțiva ani. Și eforturile acestea trebuie să fie continuate. Acum, doamnă Gomez, în momentul în care călătorim în statele mediteranene, membre ale Uniunii Europene, uh, vă asigur că veți vedea că cetățenii știu prea bine ce înseamnă BEI. Multe dintre proiectele de infrastructură nu ar fi fost posibile fără BEI. Noi încercăm să fim foarte activi în Portugalia și col- colaborarea cu autoritățile portugheze este foarte, foarte bună. Uneori ne lovim de obstacole birocratice care nu apar neapărat la Luxemburg, Luxemburg uh, ci uh, de altundeva, însă în momentul în care acordarea de credite către companiile mici este atât de mică, e clar că trebuie să oferim uh, împrumuturi globale pentru IMM-urile pentru IMM-uri. Orice fel de IMM închis din pricina lipsei de finanțare în Uniunea Europeană reprezintă o mare, mare pierdere pentru Uniune pe ansamblu. De aceea trebuie să, să acționăm și pe acest palier. În ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, mi-ar plăcea să colaborăm mai strâns cu dumneavoastră, cu Consiliul, cu SAE. Acum avem deja un dialog foarte bun cu SAE și, de asemenea, un reprezentant al înaltului reprezentant a fost uh, invitat ca membru al Consiliului nostru director. Deci avem un reprezentant al doamnei Ashton la Bay și sper din tot sufletul că astfel vom reuși să ne concentrăm mai bine în activitățile noastre pe politica externă și pe dezvoltare. Procesul de selecție este unul foarte complex. În primul rând, proiectele care ne, ne sunt aduse în atenție trebuie să intre în categoriile pe care le-am prezentat. Economia științei sau energie sau energie uh, alternativă, infrastructură, etc. Rețele. De asemenea, politicile pentru IMM-uri, sau uh, infrastructura strategică, etc. Deci avem patru categorii uh, care reprezintă cam 25% fiecare din uh, bugetul general. Deci, proiectul trebuie să se integreze în una dintre aceste categorii. Mai apoi, luăm în considerare nu doar criteriile economice, ci și contextul în care acționăm. Noi suntem Banca Uniunii Europene și Uniunea Europeană reprezintă un produs al iluminării, în fond și la urma urmei. Dacă nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor cetățenilor europeni și nu protejăm drepturile omului și statul de drept, etc., atunci dăm greș. Și tocmai de aceea, iată și mediul social uh, este cercetat de către noi în cazul fiecărui, uh, fiecăruia dintre proiectele care ne, ne parvine. De fiecare dată situațiile sunt așa, sunt gri. Și tocmai de aceea nu fiecare proiect poate fi valorificat sau fructificat pentru că nu putem fi siguri de la bun început dacă nu ne vom perverti pur și simplu investind în acel uh, produs, în acel uh, proiect. În ceea ce privește proiectele respinse, avem o mare problemă de confi- confidențialitate. N-am vrea să, să vorbim urât despre proiecte uh, și pentru că ne temem de acțiuni în justiție. Deci, tocmai de asta nu pot să vă dau exemple. Acum, în ceea ce privește China, da, aveți dreptate în toate cele spuse de către dumneavoastră, dar, în același timp, obiectivele Uniunii Europene, precum cele stabilite în politica de mediu, ar putea fi promovate, întărite, printr-o cooperare mai strânsă cu China, tocmai. Dacă mă uit la poluarea din China, atunci îmi dau seama că investițiile minime ar putea genera un efect enorm. Deci, iată, un subiect uh, sensibil. În China se mai întâmplă ceva. Banii nu lipsesc din China. Rezervele monetare ale Chinei sunt absolut enorme. Problema care există în China este lipsa de expertiză și, de asemenea, uh, lipsa, lipsește un cadru juridic solid. Deci, iată, aceste două probleme ne împiedică de multe ori să colaborăm mai strâns cu, cu China. Însă, prezența pe piața chineză este importantă pentru noi și dintr-un alt unghi, un unghi pe care nu l-am prezentat până acum. Domnul Atkins mă întreba cine anume ne verifică activitățile și cine anume decide în, într-un final. Uh, Domnului Atkins vreau să-i, uh, să-i răspund următoarele. Bei nu împrumută banii cetățenilor. Noi ne alimentăm pe piețele financiare internaționale. Fiecare, în fiecare an obținem pe piețele financiare de capital 70-80 de miliarde de euro. Deci, iată, tocmai de aceea uh, avem nevoie de, de încrederea investitorilor de pe piața internațională de, de capital. Și apropo, uh, aproape 50% dintre fondurile obținute de noi anul trecut pe piața liberă au provenit din afara uh, Uniunii Europene, lucru care dovedește încrederea restului lumii în UE. Deci piețele sunt foarte importante pentru noi, nu doar din pricina agențiilor de rating și a AAA de care încă ne bucurăm din fericire, uh, dar piețele sunt importante pentru că avem nevoie de investitorii aceștia care ne dau bani. Avem în bilanț la active vreo 500 de miliarde de euro și uh, Iată, tocmai de aceea, dar din păcate mai avem o, o cotă la fel de mare și la, la capitolul pasive. Deci iată de ce avem nevoie de atât de mult, avem atât de mult uh, nevoie de piețele internaționale și de încrederea investitorilor. Și banii aceștia provin, după cum v-am spus, din, ca, din partea unor investitori străini, non-europeni, uh, japonezi, dar și chinezi. aș încerca să răspund și la, doamn, uh, și la întrebarea doamnei uh, Brandner. în, într-adevăr, încercăm să, să evităm tensiunile, dar poate că colega mea vă va putea da mai, mult, uh, mai multe detalii. Vă prezentam o imagine de ansamblu asupra BEI. Și să știți că imaginea asta e perfect realistă. Avem o instituție excelentă și, din păcate, instituția asta nu este suficient de bine cunoscută. Uh, Uh, noi funcționăm bine, nu, suntem, nu avem drept obiectiv, obiectiv maximizarea profitului, nici pe departe. Uh, trebuie să facem față concurenței, ca orice altă bancă, și uh, iată că am, am reușit să, să ne păstrăm la, la nivele extraordinare de performanță și tocmai de aceea nu mergem în fiecare an să cerem banii statelor membre. Abia an, doar anul trecut am, am, sau în câteva cazuri limitate am, am cerut ajutor, însă ajutorul oferit a fost mic. Nu am avut uh, pierderi, lucru care trebuie neapărat să fie menționat pentru că este, este un lucru uh, este o realizare majoră în această perioadă de criză. Pierderile noastre sunt absolut neglijabile. Să vă dau un exemplu. Anul trecut am avut un profit net de 2,7 miliarde de euro, un rezultat foarte, foarte bun, pentru că cifra de afaceri de anul trecut a fost de doar 50 de miliarde, El va crește, ea va crește anul acesta la 70 de miliarde. Deci v-am dat câteva cifre deja. Uh, banca noastră este de trei ori mai mare decât uh, Banca Mondială și uh, banca aceasta noastră atât de mare se bazează pe activitatea a doar 2000 de angajați. Deci numărul acesta redus de personal ne face dependenți de consultanții din exterior, însă acești consultanți sunt absolut geniali. Cine anume face bilanțul la, la finele activității? Este, este vorba despre uh, diferitele organisme ale noastre, bordul de directori, care, Consiliul de Administrație, care anua, lunar uh, cercetează fiecare dintre, dintre proiectele aprobate. Dar cine face parte din acest board? board e bine, reprezentanții statelor membre. Deci statele membre sunt cele care, în fond și la urma urmei, observă activitățile noastre. Dar, în același timp, avem și o colaborare strânsă cu Comisia Europeană, uh, colaborare care ne ne, ne ajută, practic, să ne Uh, să ne corelăm și să ne coordonăm activitățile la nivel european. Deci, iată, și instituțiile europene cu care colaborăm strâns uh, au posibilitatea de a se uita pe activitățile noastre. Și, de asemenea, și Parlamentul European este din ce în ce mai inițiat în activitățile BEI. Oriented and criteria oriented and on the... În ceea ce privește criteriile de selectare a proiectelor, cred că colega mea ar, ar trebui să vă oferă mai multe detalii. Și acum, bonusurile și salariile și uh, duplicarea eforturilor cu BERD. Bine, BERD este un, uh, un partener al nostru. Noi, de fapt, uh, deținem o cotă din, din BERD. Uh, activitățile noastre se bazează pe o cooperare, o cooperare excelentă. Bine, uh, volumul și de asemenea modelul de afaceri al BERD este cu totul diferit de obiectivele noastre. BERD, la rândul său, face bine ceea ce trebuie să facă. Dar care este diferența <laughs> între cele două bănci? BERD nu este o bancă a Uniunii, a Uniunii Europene. Uh, americanii, rușii, cazacii, etc., participă la această bancă. De ce? Pentru că acești parteneri uh, internaționali au fost uh, foarte interesați de, a, de sprijinirea dezvoltării um, anumitor și a anumitor state europene, în special statele din Est. Însă BERD nu, este, nu, nu face obiectul, nu este reglementată prin intermediul tratatelor uh, europene. Și acum, în ceea ce privește bonusurile, tocmai am făcut un bilanț al bonusurilor acordate în banca noastră și mă bucur să vă pot uh, anunța că Bonusurile pe care le primim noi, după cum de altfel puteți citi într-un document publicat în urmă cu câteva săptămâni, uh, deci bonusurile noastre sunt mai mult, dar mult, mult mai mici decât cele obținute de alte, de alți bancheri. Și bonusul meu este zero. Nu că, n-a, că aș, n-aș merita mai mult, dar uh, iată, mă supun regulilor europene. Vă mulțumim, domnule Hau, Haier. Acum colega dumneavoastră. Very quickly. Foarte rapid pe primul comentariu și anume diviziunea între regiuni. Nu o să intru în chestiuni politice, dar cred că este important să înțelegeți ce putem face noi, care este capacitatea de absorpție și uh, cred că merită să vedem că am uh, adunat cam un miliard de euro pentru Est, împrumuturi. Și dacă se decide să se crească această sumă, putem să o facem. Și de asemenea, dat fiind că ne întrebați în contextul lui mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin, cred că flexibilitatea alocărilor va fi o parte importantă a procesului de luare decizii. În ce privește conflictele de interese uh, noi uh, urmărim ce face Serviciul de Acțiune Externă, experții și delegații și vedem unde ar trebui să dăm împrumuturi, unde nu. În ce privește proiectele, avem o serie de mecanisme, uh, fie că e vorba de uh, faptul că avem specialiști care se uită. Eu însă mi-am avut discuții cu ONG-uri implicate în asta și cred că nu există vreun proiect care să fi fost uh, semnat uh, unde să putem să vă arătăm ce am făcut, dar știm că vreți informații despre asta. De asemenea, ce privește guvernanța. În unele cazuri avem o asistență tehnică, deși nu suntem ca Banca Mondială, care uneori are macroasistență tehnică în aval, în amonte, mă scuzați. Dar asta e foarte importantă pentru implementarea unor proiecte în sectorul energetic și un screening uh, foarte strict în legătură cu antifrauda, spălarea de bani și așa mai departe. Și în fine, o să adaug câteva lucruri în legătură cu cooperarea uh, cu Berdu. Acum câțiva ani probabil ați auzit uh, povești în legătură cu lipsa de bună cooperare, dar cred că asta a fost exagerat și lucrurile s-au îndreptat oricum și la nivel înalt și la nivel uh, tehnic și a găsit din ce în ce mai multe complementarități și potențial de uh, cofinanțare și încercăm să întărim această cooperare. Am fost întrebată de asemenea despre proiectele băncii în Marea Britanie. Vreau să știți că aparent 88 de miliarde de euro între 59 au fost și în momentul actual au fost uh, împrumutate Marii Britanii pentru um, pentru 12.000, 1200 de proiecte, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru colaborare și sperăm să continuăm dezbaterea și discuțiile cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Der Kollege Gualtieri und ich. Stimați colegi, Gualtieri și cu mine v-am prezentat o propunere de uh, raport. Probabil titlul va fi schimbat, dar amândoi rămânem uh, raportori, suntem co-raportori. Se pare că e uh, tare, tare greu să găsim titluri, uh, nu știu, legale în sânul Parlamentului European. De fiecare dată când propunem un titlu, ni se spune că încălcăm sub paragraful 4 al paragrafului 4 articolului nu știu cât. Uh, acum, în cazul acesta, noi suntem co-raportori. Co-raportori pentru că așa am considerat noi că e mai bine. Sper că nimeni nu ne va spune că am încălcat cine știe ce, cine știe ce articol. E îngrozitor. Mi se pare că administrația Parlamentului devine atât de stufoasă încât încet, încet îi dăm la o parte pe europarlamentari pentru că restul se ocupă de tot. Deci, domnul Gualtieri și cu mine v-am uh, făcut o propunere de raport Pierre Le Mont va lua de asemenea cuvântul uh, și va spune poziția cu privire la această propunere a noastră și mulțumesc pentru asta. Însă, pornind de la discuția de astăzi, dați-mi voie să vă spun că uh, luni vom încerca să rafinăm textul, asta înainte de amendamentele de compromis și de depunerea amendamentelor. Uh, deci vom încerca să profităm de inputul dumneavoastră de astăzi. Am primit și o scrisoare din partea Comisiei Jurii, o scrisoare importantă pe care ar trebui să o luăm uh, în considerare, pentru că dacă nu o luăm în considerare, cine știe, poate că Comisia Jurii ni se va opune și tare rău ar fi să se întâmplă lucrul acesta. Deci avem nevoie de să reflectăm pozițiile ambelor comisii aici. În momentul de față, SAE, după 2 ani de, de la creiere, a făcut uh, multe proiect, progrese. Nu e ușor să creezi așa peste noapte o instituție de genul acesta trebuie să fie luate în considerare toate dificultățile, toate sen- sensibilitățile cauzate de faptul că uh, Comisia și uh, Consiliul se pun uh, cumva împreună. Este vorba aici despre responsabilități care trebuie să fie mai mai Uh, clar definite și atribuite clar unuia sau altuia, deci vă dați seama că e nevoie aici de atenție și de mănuși um, de mătase, de ce nu? Și dacă ne mai gândim și la reprezentanții sau angajații care trebuie neapărat să vină din um, statele naționale, uh, dacă ne gândim că acești reprezentanții ai parlamentelor, ai statelor naționale nu trebuie neapărat să reprezinte poziția statului uh, lor, deci multe, multe sensibilități pe care, de care trebuie să ținem cont. Iar domnul Gualtieri și cu mine, mine nu vrem să criticăm, ci vrem să uh, facem recomandări uh, cu privire la o mai bună funcționare pe viitor a acestui serviciu. Și aveți în uh, propunerea noastră de raport o mulțime de capitole, capitole pe care le considerăm a fi esențiale pentru întărirea activităților SAE pe viitor. Și fiecare capitol este flancat așa de recomandările noastre. Dar, de la bun început, vreau să repet faptul că SAE nu schimbă cu nimic raportul de forțe în Uniunea Europeană. Politica uh, comună ține în continuare de mandatul Comisiei. Politica de securitate și de apărare revine Consiliului. Și acum, SAE este practic o încercare de a crea o politică mai coerentă. Propunerea cu privire la organizarea acestui serviciu a fost făcută cu vreo 10 ani de zile în urmă și după aceea am schimbat uh, tratatele pentru a face posibile această uh, acest organism. Am stabilit să creăm funcția de înalt reprezentant un uh, fel de ministru de externe al Uniunii Europene care să reprezinte pe plan extern Uniunea Europeană. Și prin crearea acestei funcții am reușit să aducem în, sub, ace, sub aceeași umbrelă partea de politică comună, politică externă și politică de apărare. Dar, practic, responsabilitățile nu s-au schimbat în, în niciun fel. Și tocmai de aceea Trebuie să avem grijă în momentul în care propunem noile responsabilități ale SAE. Responsabilitățile SAE nu trebuie în niciun fel să aducă atingere responsabilităților uh, acordate deja Consiliului și Comisiei. Există propuneri de genul acesta, propuneri care trebuie să fie date la o parte, chiar dacă ele poate ar duce la o mai mare uh, Uh, o mai mare eficientă și uh, o mai mare eficiență. Și aceste state cer, spre exemplu, ca politica de vecinătate și toate negocierile cu privire la acordurile de parteneriat, acordurile de asociere, deci toate uh, acordurile multilaterale să revină SAE-ului și nu Comisiei mă, mă mir că aceste state nu au menționat și comerțul aici în lista lor de dorințe. Deci e o mare neînțelegere aici. Și care este neînțelegerea de fapt? Mai întâi de toate, trebuie să ne gândim cine anume o reprezintă pe înaltul reprezentant în comisie. Și astfel înțelegem neînțelegerea. Înalta reprezentantă este vicepreședinta a comisiei. Deci este un element central al Comisiei și trebuie să își asume responsabilitățile care decurg din funcția de vicepreședinte al comisiei. Și ca vicepreședinte al comisiei poate, practic, să conducă toate acele domenii de politice care sunt uh, importante din punctul ei de vedere. Și dacă ne, ne uităm uh, la ceea ce se întâmplă în cazul uh, acțiunilor umanitare de, demarate de către Uniunea Europeană, uh, la nivel mondial, ne dăm seama că din ce în ce mai multe dintre acestea sunt gestionate de către SAE. Dar bine, și acțiunile militare. Dar nu mă uit la de- delegațiile alea care cu siguranță vor spune că delegații, ă, de, componenta militară nu are ce căuta aici. În orice caz, iată, după 2 ani de zile de la crearea SAE, avem de-a face cu o mare neînțelegere sau neînțelegerea unora a situației ă, date. Și tocmai de aceea avem nevoie de această clarificare. Și dacă mă mai uit la, la pozițiile anumitor state, state membre, poziții absolut aberante, poziții care poate că sunt uh, sprijinite <laughs> într-o oarecare măsură de către SAE, poziție pe care o, o, o și înțeleg <laughs> într-o oarecare măsură, dar din, doar din punct de vedere uh, uman și nu din punct de vedere legal, nici pe departe. Și mai este ceva. Pentru perioada de tranziție, cu cei 30 și 60%, la numirea ambasadorilor Uniunii Europene, statele membre aveau o, o mare importanță și același lucru, aceeași importanță o vor, uh, vor să o aibă și în cazul numirii în, uh, reprezentanților speciali ai Uniunii Europene. Poate că ar trebui să le lăsăm toate astea statelor membre. Deci asta își doresc, de fapt, statele membre, o influență nelimitată. Dar, repet, acest această instituție nu este gestionată și nu trebuie să fie gestionată de către statele membre. Și, prin urmare, după încheierea perioadei de tranziție, orice fel de funcționar european poate să se prezinte la un concurs pentru obținerea unui post în SAE. Și nu doar cei din interiorul funcționarii europeni pot să, să devină funcționarea ai SAE, ci și persoane din exterior. Trebuie să se facă o politică de recrutare a a personalului, o politică de recrutare care însă nu trebuie să fie influențată de către statele membre, ci trebuie trebuie să aparțină exclusiv SAE. Și pe lucrul acesta uh, punem noi accent în raportul nostru uh, vrem să le oferim, spre exemplu, posibilitatea uh, celor care au fost trimiși în SAE de către statele membre să rămână în cadrul SAE, dar pentru că ei își doresc asta. Deci e important uh, să, să le oferim această posibilitate și să-i determinăm pe angajații actuali să uh, renunțe la loialitățile pe care probabil le au în continuare vis-a-vis -vis de statele membre, dar această loialitate nu, nu are ce căuta în uh, sânul uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Tocmai de aceea am tot spus că activitățile de uh, formare a personalului sunt foarte, foarte importante și ar trebui să fie promovate de către SAE. Și, iată, ar fi bine ca o componentă a acestor procese de formare să fie tocmai uh, aceea care vizează renunțarea la loialitatea națională în favoarea loialității angajatului vis-a-vis -vis de SAE. În tratat se spune cât se poate declar că statele membre trebuie să se subordoneze uh, viziunii europene, comune. Asta e scris în tratat. Prin urmare, trebuie să fie create, uh, create premisele necesare pentru realizarea acestui deziderat și, la rândul lor, uh, angajații trebuie să se subordoneze activităților exclusiv ale SAE. De asta a fost o introducere politică și acum îi dau domnului Gualtieri cuvântul pentru a completa toate lucrurile ce trebuie completate. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. și eu, în continuarea observațiilor noastre, aș vrea să pornesc de la recunoașterea faptului că Serviciul European de Acțiune Externă da, a reprezentat o experiență pozitivă. Dacă ne gândim la capacitatea de a se crea și de a-și afirma prezența în Europeană și în lume, de a da coerența acțiunilor noastre. Noi recunoaștem aceste rezultate importante care au fost uh, realizate și ne-am, ne dăm seama cât de grea a fost uneori provocarea de a construi acest serviciu de acțiune externă. Nu doar uh, provocarea ca atare, dar uh, dat fiind și natura specială a acestui serviciu cu o gamă foarte largă de competențe, pornind de la politica comună de securitate și apărare până la instrumentele financiare, dar în același timp uh, de a fi și un serviciu distinct, dar în același timp uh, strict legat de comisie, distinct de comisie, dar legat de comisie. Așadar, uh, înțelegem potențialitățile uh, pe care le are acest serviciu în a deveni un instrument coerent și puternic și important pentru acțiunea Uniunii Europene. Sigur, nu toate aceste uh, potențialități au fost, aceste uh, șanse au fost încă valorificate și de aceea, asta, de aceea avem acest raport. Încercăm tocmai să ajutăm serviciul să-și îndeplinească complet potențialul Există uh, un caracter inerent tehnic, sigur, al uh, acestui raport, dar există și implicațiile politice și, uh, prin urmare, facem unele propuneri pe care le-aș considera de bun simț, cum ar fi simplificarea structurii de comandă sau numirea adjunților, numirea așa numitului Chief Operating Officer față de numirea directorului responsabil pentru administrație și, da, dincolo de toate aceste detalii, <clears throat> aș vrea să mă concentrez pe două puncte care cred că sunt în centrul acestei provocări de a realiza tot potențialul acțiunii externe ale europene. Mai întâi e vorba de pă, uh, relația cu Comisia la Bruxelles și în delegații. Aici nu cred că e niciun dubiu asupra faptului că potențialitățile care există din, care uh, rezultă din dubla funcția șefului uh, serviciului care este și vicepreședinte al Comisiei nu sunt folosite suficient. Trebuie subliniat rolul înaltului reprezentant uh, care trebuie să-și exercite de plin uh, funcția de vicepreședinte al Comisiei și de coordonator al uh, comisarilor care sunt responsabili cu acțiunea externă uh, în comisie, dar cred că această problemă vine și din modul de funcționare a Serviciului de Acțiune Externă. Noi credem că uh, serviciul ar trebui să se organizeze mai bine pentru a permite înaltul reprezentant, reprezentant să exercite pe deplin funcția de vicepreședinte al Comisiei. Un alt aspect se referă la delegații. Aici nu e niciun dubiu din experiența colegilor noștri care au uh, colaborat foarte mult cu delegațiile în uh, misiunile lor. Uh, situația lor este definită foarte clar. Șeful delegației are autoritate asupra tuturor angajaților, dar asta nu s-a tradus întotdeauna în capacitatea de a da o unitate, o coordonare și de a evita dublajele. Um, și suprapunele. Deci, cred că iarăși trebuie realizat acest potențial al uh, acestei abordări cuprinzătoare, lucru care deocamdată nu, nu se întâmplă în practică suficient. Apoi, evident, un alt, o altă chestiune delegată e legată de regulamentul financiar, de posibilitatea de a delega anumite funcții, dar în fine sunt chestiuni tehnice, pe când eu vorbeam de un punct politic foarte evident asupra căruia noi doream să ne exprimăm foarte eh, clar punctul de vedere al Parlamentului. O altă uh, chestiune extrem de importantă este cea a gestiunii crizelor, a reacției la crize, a răspunsului dat crizelor. Aici s-au făcut cu siguranță progrese importante, eh, pornind chiar de la litera deciziei care a creat serviciul eh, de acțiune externă. Eh, s-a înregistrat o capacitate de acțiune, de coordonare a serviciului extern în ce privește domeniul gestiunii crizelor, care este un domeniu specific și diferit de cel al politicii comune de securitate și apărare. Dar cu siguranță aceste dezvoltări, aceste evoluții nu s-au tradus într-o articulare coerentă, organică a acestui domeniu. Aici uh, ne întoarcem la poziția istorică a Parlamentului pe care noi ne-am exprimat în timpul negocierilor și anume că trebuie să avem o uh, structură publică. Noi considerăm că diversele instrumente de gestiune a uh, reacției la crize din structura politicii comune de securitate și de securitate și apărare trebuie să se integreze într-o structură adecvată și care să ducă la o coordonare organică între aceste structuri și uh, celelalte structuri geografice sau externe uh, care se dezvoltă și este necesar ca toate acestea să fie implicate în gestionarea crizelor. Aceasta e problema și nu vrem să o confundăm cu o altă problemă care este specifică domeniului uh, politicii comune de securitate și apărare, care sigur că trebuie să-și păstreze autonomia, specificitatea, chiar și la nivel instituțional, uh, lanțul de comandă specific uh, și așa mai departe. Deci noi credem că trebuie făcuți pași înainte în ce privește întărirea capacității de unificare strategică și să, se, să existe o simetrie în lanțul de comandă între uh, brațul civil și brațul militar. E această chestiune a cartierului general operativ uh, în uh, termen aproape militar, o întrebare în legătură cu care Parlamentul pune întrebări de multă vreme și cred că această chestiune trebuie abordată în mod realist, cunoscând foarte clar poziția actorilor pe teren, dar și cu hotărârea de a încheia, de a curma această uh, asimetrie, pentru că nu e problema de, o problemă de poliție, ci e o problemă de a avea rapiditate și eficiență în politica comună de securitate și apărare, în planificarea și executarea operațiunilor noastre. Al treilea domeniu, macro domeniu politic, să zicem, raportul dintre serviciu și comisie, dintre structurile de gestiune a crizei și serviciile statelor membre, dar aici Elmar Brock deja a, uh, a vorbit foarte clar pe această temă și pot să subscriu la ceea ce a spus și care este menționat în raportul nostru și în uh, propunerea foarte utilă a Comisiei Juridice. Așadar, eu cred că pe aceste domenii foarte mari, generale și pe um, ar fi oportun ca serviciul uh, să se exprime, la fel și alți colegi, evident, și astfel încât raportul nostru, în forma sa finală, să uh, încheie o dezbatere serioasă, să fie rezultatul unei dezbateri serioase și să fie contribuția Parlamentului la îmbunătățirea unui serviciu care cu siguranță reprezintă o poveste de succes a Uniunii Europene, dar care uh, până acum nu au reușit să-și folosească întregul potențial. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Chairman. I, I, I Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să vorbesc foarte mult, pentru că mai degrabă aici sunt uh, pentru a asculta ce spun ceilalți, dar aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și aș vrea să vă mulțumesc amândurora pentru uh, un uh, proiect de raport foarte valoros pe care tocmai l-ați propus. Cred că este o chestiune foarte interesantă și din partea serviciului nostru uh, să știți că există observații similare și reflexii similare pe care le examin în acest moment. Aș vrea de asemenea să spun că sunt Uh, foarte de acord cu spiritul constructiv și pozitiv pe care, domnul președinte, dumneavoastră l-ați subliniat și sunt foarte mult de acord cu declarațiile noastre inițiale, care ne reamintesc că la nivel instituțional ar trebui să rămânem la ce se prevede în tratat, la competențele și puterile de acolo și să nu subminăm în niciun fel acest lucru. Dacă aș putea să vă asigur că, la fel ca și noastră, am citit uh, documentul neoficial uh, care a fost propus de unele state membre, de câteva state membre, aceasta e poziția lor, nu este poziția serviciului și, ca să fiu sincer, nu uh, știu dacă i-am inspirat în vreun fel. i au avut propriile lor ședințe și au fost foarte bucuri să fac asta. Deci, cred că, de fapt, avem trei nivelul la care trebuie să ne uităm, nivelul instituțional, nu mă întorc la asta, ați spus ceea ce trebuia să fie spus, apoi uh, nivelul de organizare a structurilor de organizare, ați făcut amândoi uh, referire la asta și este o chestiune pe care trebuie să lucrăm cu grijă. Cu siguranță se pot face multe progrese acolo, dar în același timp trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu anumite specificități pe care trebuie să le luăm în considerare. Dacă, de exemplu, luăm exemplu pe care tocmai l-ați dat, uh, domnule Galtieri, în legătură cu întregul sector uh, al politicii comune de securitate și apărare, atunci sigur că trebuie să aducem la oaltă, într-un mod mai eficient, diferitele elemente din cadrul serviciului care Uh, au legătură cu managementul uh, situațiilor de crize, gestionarea crizelor. În același timp, trebuie să înțelegem că fiecare dintre aceste unități are propria sa experiență care trebuie luată ca atare și, prin urmare, este uh, vorba de a găsi un echilibru între uh, expertiză și nevoia de a amesteca, de a, de a pune la oaltă aceste uh, experiențe. Cred că cu toții am făcut unele progrese, dar cred că trebuie să facem mai multe. Asta e povestea serviciului, de fapt e un work in progress, cum se spune, e o muncă care nu s-a terminat, am avut unele succese, avem încă unele probleme și trebuie să continuăm. Un lucru poate despre propriul nostru proces uh, de reflexie. Acum câteva săptămâni am organizat o întâlnire cu secretarii generali ai Ministerului de Externe din cele 27 de state membre și am ascultat cu mare atenție ce spuneau și am uh, preluat multe din uh, comentariile lor. Mâine, vineri, avem uh, ședința informală a ministrilor de externe, unde miniștrii de externe vor discuta uh, analiza și dumneavoastră, domnule președinte, veți fi participa. Ne vom bucura să uh, vă avem acolo, să ascultăm ce aveți de spus și după aceea, odată ce am uh, uh, luat uh, cunoștință de propriul nostru raport și de diferitele perspective propuse de statele membre, intenționăm să începem pregătirea unui raport care va fi în mare măsură, până la urmă, raportul altui reprezentant. Ea va fi cea care va face aceste propuneri. Și sigur că vă vom uh, ține la curent și David O'Sullivan este gata să se întoarcă oricând aici la comisie, oricând doriți să, să vă țină la curent în legătură cu modul în care uh, se derulează procesul. Va trebui să ne uităm la această chestiune pe măsură ce progresăm. Poate două comentarii finale începește unele comentarii făcute de dumneavoastră, unul în legătură cu ceea ce ați numit uh, spiritul uh, de, sau identitatea de organizație. Uh, am insistat foarte mult pe acest lucru pentru că e lucru cel mai dificil, dar și cel mai interesant. Ideea este, întrebarea care se pune este cum amesteci aceste culturi care vin la oaltă experiența și expertiza staffului Comisiei sau Secretariatului Consiliului, Consiliului cu experiența venind din, uh, uh, de la diplomații care sunt detașați de statele membre. Sunt încă două grupuri diferite și trebuie să le amestecăm mai bine ca să creăm o identitate de grup. Uh, să fiu sincer, e nevoie de timp, mai mult timp decât am crezut la început, dar pe de altă parte aceasta va fi valoarea adăugată pe care o vom aduce faptul că vom putea să uh, aducem experiență din atâtea surse și să creăm ceva nou și foarte diferit de ce este asta. Și sigur, așa cum ați spus, pe bună dreptate, domnule președinte, astăzi, după primii doi ani și jumătate sau aproape trei ani de funcționare, începem să avem și alte surse de uh, recrutare și asta sigur va fi foarte important. Și din acest punct de vedere, cum spuneați pe bună dreptate, uh, ajungem la sfârșitul procesului de tranziție. Suntem uh, am realizat aproape în totalitate obiectivul de a avea o treime eh, de angajați din cadrul diplomaților eh, statelor membre. Vedem ce vom face în continuare. Dați-mi voie să menționez că atunci când am discutat acest lucru cu statele membre, multe au spus că ar dori să își uh, recheme mulți dintre diplomații pe care i-au detașat timp de patru ani, pentru că i-ar vrea să beneficieze de faptul că mulți dintre acești diplomați au fost pregătiți și și-au îmbunătățit experiența în afaceri europene și ei ar vrea mai degrabă să-i primească înapoi, să-i aducă înapoi în propriile lor servicii diplomatice naționale ca să profite de asta și să îi lasă și pe alții să beneficieze de această experiență. Mă opresc aici, domnule președinte. Am vorbit prea mult și cred că trebuie să vă mulțumesc din nou încă o dată pentru că m-ați invitat astăzi aici. Thank you very much. That is the difference between the Germans and the French I talked about. Mulțumesc foarte mult, e o diferență. foarte diferență între francezi și germani. Fiecare vorbește. Am vorbit o mulțime despre esprit de corps. Mulțumesc. <laughs> Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Această a doua dezbatere privind uh, revizuirea Serviciului European de Acțiune Externă arată foarte clar care sunt uh, propunerile pe care le avem la nivelul Parlamentului. Pe de o parte, pe baza experienței și pe baza realizărilor care există, desigur, faptul că am pus pe picioare, că Uniunea Europeană a pus pe picioare acest serviciu în împrejurări foarte complicate la nivel intern, este o mare realizare. Deci, pe baza acestor realizări, trebuie să tragem niște învățăminte și să vedem în ce măsură se poate îmbunătăți Serviciul European de Acțiune Externă. Domnul președinte, domnul Gualtiere au prezentat trei puncte unde cred eu că se pot uh, îmbunătăți aspecte organizatorice, îmbunătățirea relațiilor cu comisia și, comisia și apoi fin, finanțarea. Aspectele organizatorice. Cred că una din formulele care poate fi utilizată și firește nu e unica, ar putea să fie un fel de consiliu de politică externă în care să participă înalta reprezentantă, politicieni, de exemplu secretarul general și unii reprezentanți speciali ai părților celor mai interesate, președintele Com Comisiei Politice de Securitate, care să marcheze, eu știu, liniile politice ale serviciului. Și uh, sub uh, direcția secretarului general ar trebui creat un centru de planificare strategic, strategică care să pună în practică aceste linii strategice și care uh, să poată să facă propuneri pentru optimizarea acțiunilor acestui serviciu. Cred că e o propunere, pot să fie multe alte propuneri, dar trebuie să vedem clar care sunt competențele și orientările politice ale serviciului și, pe de altă parte, chestiunile administrativă. Competența, competențele președintelui Comisiei. Trebuie să știm foarte clar despre ce vorbim. Dacă vorbim de, eu știu, apărarea interesului comunitar, aici trebuie să potențăm lucrurile. Apărarea intereselor este foarte important și nu trebuie să mergem în direcția interguvernamentalității acestui serviciu. Trebuie să prevaleze evident interesul comunitar, așa încât uh, direcțiile generale ale comisiei trebuie să rămână în domeniul de responsabilități, în cadrul instituțional care corespunde fiecăreia dintre acele două subunități ale acestui serviciu. În alta reprezentant ar trebui să cultive competențele care îi revin, care îi corespund, ca vicepreședinte al Comisiei și discutând aceste chestiuni cu colegii. Aspectele financiare. În această situație de criză bugetară trebuie să găsim, eu știu, niște complementarități cu activitățile statelor uh, membre. Noi am discutat, de exemplu, despre responsabilitățile consulare sau uh, în țara mea s-a pus problema responsabilităților consulare în Yemen. Pe de altă parte, ar trebui să ne gândim la Uh, regulamentul financiar care nu trebuie să fie atât de rigid, astfel încât să se poată interveni mai rapid. Președintele Comisiei, domnul Elmar Brock, s-a referit la aspectele de personal și la nevoia de a nu-i demoraliza pe reprezentanții instituțiilor europene după această perioadă de tranziție funcționarii altor instituții o să poată să concureze pe posturi la acest serviciu, în afară de angajații de la Comisie și Consiliu. Sigur că trebuie să existe un fel de ofițer de legătură care să se ocupe de relațiile cu Parlamentul European. Și un criteriu foarte important privind alegerea șefilor de delegații trebuie să fie uh, angajamentul față de apărarea interesului comunitar și experiența în acest domeniu, firește combinând-o cu um, experiența diplomatică a reprezentanților statelor membre care pot să aducă contribuții importante. Sistemul de selectare a personalului, Serviciul de European de Acțiune Externe, în momentul în care a ales șefii de delegații, a făcut un exercițiu de mare amploare, un exercițiu de transparență pentru că are reprezentanța instituțiilor și reprezentanța statelor membre. Nu știu în câte state membre desemnarea unui ambasador, șef de misiune diplomatică, uh, trece printr-un asemenea proces uh, de selecție foarte democratic și profund. De foarte multe ori mira se face ca urmare a unei formule foarte rigide. Deci trebuie să apreciem uh, eforturile Serviciului European de Acțiune Externă și să recunoaștem progresele. Măsura în care funcționarii altor uh, alți angajați de la alte instituții pot să devină aici uh, angajați la acest serviciu depinde de comitetul de selecție și de cum va acționa. Și nu în ultimul rând, cred că trebuie să găsim un echilibru. E ultimul lucru pe care îl spun, domnule președinte, trebuie să găsim un echilibru între reprezentarea în uh, organele de conducere ale serviciului. Secretarul general este diplomat, provine dintr-un stat membru, poate nu este cel mai comunitar, dacă vreți, cei doi secretari generali sunt diplomați din statele membre și Vreau să fac aici și o mărturisire. Cred că în prima dezbatere am criticat, l-am uh, criticat pe nedrept pe domnul Suliman, care este din punct de vedere al rolului pe care îl ocupă, are foarte multă experiență și a contribuit foarte mult împreună cu secretarul general la punerea pe picioare a serviciului. Deci partea comunitară trebuie să fie reprezentată echitabil în ce privește organele de conducere ale serviciului și nu trebuie să subminăm uh, morala, moralul uh, funcționarilor care, bineînțeles, și ei vor să reprezinte acest serviciu extern în străinătate. Mulțumesc foarte mult! Doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru acest proiect de raport. O să-l analizăm și firește faptul că Roberto împreună cu dumneavoastră pregătește acest raport. Este deja o garanție a calității. Ce vreau să spun? După părerea mea, este foarte important ca urmare acestei revizuiri, lucru care trebuie să fie foarte bine menționat în text, în altul reprezentant să exercite realmente rolul care i-a fost atribuit în tratat, acela de a fi coordonatorul Comisiei pentru acțiunea externă, firește. trebuie să-i facă pe comisari să respecte acea, acele orientări politice pe care trebuie să le impună tuturor activităților pe care le desfășoară în străinătate. Fie că e vorba de energie, de comerț, de activități ecologice, orice ar fi. Cred că este realmente un element crucial și va contribui și la alimentarea acestui uh, esprit de cor despre care vorbea domnul ambasador Wilmot. Dar cum putem să avem acest esprit de cor care să se uh, regăsească la nivelul serviciului dacă nu se regăsește la nivelul eșaloanelor superioare? Uh, noi o susținem pe înalta reprezentantă în acest uh, demers. Este singura mod de a asigura coerența politicii noastre și de a asigura eficiența politicii noastre și mai ales în chestiuni de finanțare. Știu că există un capitol referitor la finanțare și ar trebui poate să analizăm execuția instrumentelor bugetare. Cred că este un domeniu în care unirea aceasta sau uh, uniunea dintre serviciu și serviciile comisiei este esențială și nu există așa ceva, din contră, există o luptă internă. Deci există o mare nevoie, iar exemplul trebuie să vină de sus. V-ați referit aici și la importanța adjuncților. Chiar în aceste perioade de limitări economice, un adjunct este absolut suficient. Adjunctul acesta are o funcție politică, nu? Și trebuie să înțeleagă foarte bine și cum merg mecanismele, dar trebuie să fie numit politic. Asta nu înseamnă că nu poate să fie specializat uh, în ceva, eu știu, și că sau că nu putem să avem uh, reprezentant special pe drepturile omului sau pe altceva. Dar un adjunct care să aibă o poziție politică și care să o înlocuiască pe înalta reprezentantă cât e plecată undeva în promisiune în străinătate, este absolut esențial, după părerea mea. Sunt de acord cu ce a spus domnul Salafranca. cu privire la faptul că statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește reprezentarea comună în diverse țări, reprezentarea, reprezentarea consulară. Nu avem exemple reale, poate că am pierdut niște șanse. Irakul este o șansă pe care am pierdut-o, unde ar fi trebuit să avem un efort comun. A fost prevăzut acest lucru, dar nu s-a întâmplat din motive financiare. Ar trebui să fie o prioritate. Sunt și alte priorități. Benghazi, de exemplu, am propus acolo un consulat comun, o reprezentanță comună în Benghazi. Deci e o abordare total diferită și trebuie să spunem serviciului că serviciul trebuie să fie gata să uh, acționeze în locuri foarte complicate și riscante. Și dacă ideea este că trebuie să respecte numai regulile de securitate, nu o să facem nicio brânză niciodată. Dacă serviciul nostru diplomatic se duce numai în locuri foarte sigure, nu o să facă nimic. Este o întrebare absolut crucială, înțeleg. Sigur că trebuie să existe Uh, o echilibrare față de riscul de securitate, dar trebuie să ni le asumăm. Uh, diplomația nu este o profesie sigură, este o profesie, o profesie la fel de riscantă ca cea militară, poate chiar mai riscantă. Și nu trebuie să limiteze activitatea noastră. Adică nu trebuie să avem o politică restrictivă ca cea de astăzi și care ne-a împiedicat să fim mai eficienți. Mulțumesc foarte mult. Frauneț. Domnule președinte, domnilor coraportori, de fapt, cum uh, ar trebui să vă numim acum, domnilor coraportori care o faceți atât de, să se simtă atât de bine pe doamna Gomes și atât de încrezătoare, și dacă ar fi să uh, credem ce spune Ana, dar eu nu cred. Uh, ne-ați trimis documentul ieri seară, cam târziu, am avut timp să-l citim, dar nu să-l discutăm între noi, ceea ce înseamnă că ce spun acum e uh, o intervenție strict personală și poate alți colegi văd lucrurile ușor diferit. Așadar, asta ca să fiți uh, avertizați. Împărtășesc uh, judecata noastră, aprecierea noastră că crearea serviciului și funcționarea, începerea funcționării lui este ea însă și o realizare. S-a făcut în uh, cadrul temporal propus, în calendarul propus, ceea ce pentru mine uh, cel puțin a fost o mică minune și funcționarea este mai bună decât ne-am așteptat, chiar dacă nu toate așteptările au fost uh, îndeplinite. Și problemele cele mai mari, așa cum trebuia să ne așteptăm de fapt, și cum uh, am prevăzut chiar eu, uh, așteptarea că vor fi lupte pentru teritoriu, ca să spunem așa, între serviciu și departamentele naționale, între serviciu și serviciile comisiei, pe altă parte. Uh, unul însă nu l-am prevăzut, dar s-a dezvoltat în mod clar și uh, asta pare să fie o luptă între serviciu și secretariatul Consiliului. Aud că relațiile sunt foarte reci, ca să nu spun mai mult. Și nu foarte cooperate, dar poate mă înșel eu și poate informațiile mele sunt incorrecte admir uh, diplomația celor doi coraportori și au dreptate să spună că lucrurile ar trebui să se îmbunătățească în ce privește structurile comisiei. Presupun că asta înseamnă că atunci când insistă că uh, înaltul reprezentant, vicepreședinte, ar fi cel care ar trebui să fie eh, cel care să coordoneze pe toți comisarii care se ocupă de aspectele de politică externă în activitatea comisiei. Ce vor eu să spun este că ar trebui să facă ea și nu președintele comisiei, așa cum se întâmplă acum. Eh, lucru care probabil complică lucrurile, situația. De asemenea, sunteți foarte diplomat și nu spuneți un singur cuvânt despre rolul Consiliului European. Și dacă acea articulare, acea legătură e una ușoară sau nu. Totuși, chiar și așa, dacă ne uităm la documentul neoficial al ministrilor afacerilor externe, vedem diferențe de opinie importante între ce spun ei și ce uh, uh, spun în mod corect cu raportorii. Este clar că Ministerul Afacerilor Externe vede, uh, consideră că 30% din diplomațiile naționale este un minim. Noi considerăm că e un maxim. Odată ce s-a atins pragul de 30%, asta este, atât s-a promis. Ei cu siguranță văd lucrurile diferit. Și ce vor spune probabil, nu știu, să vedem care, vor fi votul, care va fi votul final, că statele membre n-ar trebui să aibă niciun rol în selecția ulterioară a viitor, viitorului personal este clar că ministrii afacerilor externe au păreri diferite aici și vor să continue să joace un rol, dacă nu să crească rolul uh, pe care îl joacă acum. De asemenea, există o propunere despre care nu se spune nimic în acest text și anume să se aducă politica de vecinătate în cadrul Serviciul de Acțiune Externă și dacă suntem sau nu de acord cu asta. Nu știu, trebuie să fie ceva în spatele acestei chestiuni, dar cred că uh, lucrurile erau destul de satisfăcătoare. În afară de asta, dragi coraportori, am două comentarii în ce privește textul ca atare. În proiectul nostru de raport, la litera G, Vă referiți la operațiunea din Mali și sunt sigură că sunt multe de spus despre această operațiune și chiar cred că am promis că o să discutăm subiectul în, în viitorul apropiat în profunzime și în diferite sale aspecte. Nu sunt sigur dacă este înțelept să avem acest tip de atitudine foarte lejeră în legătură cu lucrurile Uh, cu modul în care lucrurile s-au desfășurat în Mali, prin intermediul uh, considerentului uh, G, nu știu, poate... Și apoi mai există considerentul I, unde dintr-o dată se face referință la grupurile de luptă ale Uniunii Europene. Și după aceea nu, mai se spune nimic, nu se mai spune nimic despre Uh, ele. E cam ciudat. Am văzut asta în raportul Gianachi privind sede. Se face multă referință la grupurile de lupte europene, dar nu știu dacă asta se face, uh, e modalitatea în care să facem. Mă mulțumesc pentru atenție. Ja, herzlichen Dank. Um, thank you very much for the draft report. Uh, just... Mulțumesc pentru proiectul de raport. Câteva comentarii doar. La punctul 7 sugerat să se includă directoratul uh, pentru instrumentele politică externă în, în uh, schema de organizație a serviciului. Asta mi se pare cam slab. Noi am vorbit despre integrarea FPI în uh, serviciul extern de, acți- de acțiune externă ca atare. Și cred că pentru ca să adăugăm la organigramă e un lucru, dar poate e doar o chestiune de formulare. Apoi la punctul 11, care se referă la serviciile consulare, există acum uh, o dorință a statelor membre de a fi mai deschise uh, și de a crea niște uh, puluri pentru asta în delegațiile europene. Aș dori să subliniez doar aici că asta cere ca statele membre să trimită resurse serviciului, serviciului de acțiune externă. Pentru că dacă s-ar crea puluri consulare în delegații fără personal suplimentar, nu știu dacă am face un lucru foarte bun cu asta. Apoi, la numărul 16, cred că este important ca să avem un răspuns la criză și pentru că managementul crizei și structura serviciului nu se suprapun în totalitate, dar cred că este important să le avem aici și să clarificăm ce s-a spus. That this is a very well drafted um, paragraph. And to Mr. Vimont, no, I think expertise you can mix and you should. What you shouldn't mix is the chain of command. So I think we have to be clearer about what we are wanting to bring together and what not